declarația scrisă 61-2010 propusă de Brita Thompson, Lin Figueredo, Dali și Botisievici. Uh, una dintre semnatare dorea să spună ceva în legătură cu strategia celor fără locuință. A existat o majoritate de semnături în baza regulii 1, 2, 3 se va transmite destinatarilor și textul adoptat în procedurile acestei sesiuni. Care mai de Doamna președintă, dragi colegi, cu destul de multă emoție și în numele colegilor Rita Thompson, Liz Lynn și David Figueredo Protasevici, vreau să vă adresez um, mulțumiri călduroase pentru sprijinul vostru la declarația numărul 61 Comisia Europeană prezintă astăzi inițiativa emblematică Platforma Europeană împotriva sărăciei și excluziunii. Această declarație este un mesaj puternic adresat de Parlament, Comisia Europeană și statelor membre. A venit momentul ca să trecem de la vorbe la fapte. E nevoie de acțiuni, propuneri concrete care să fie puse în aplicare. Să fim vigilenți până în 2015 ca nimeni să nu mai doarmă pe străzi Vă urez sărbători fericite și vom să începem cât mai bine anul. Mulțumesc! Grazie. L'onorevole Bessé ha chiesto la parola. Mulțumesc. Domnul Bessé a cerut cuvântul, vă rog. Eh euh, În numele celor trei colegi, doamne Petty Cannon și doamna Sara, ca și domnul Davis, vreau să mulțumesc călduros celor 410 deputați europeni care au semnat declarația scrisă pe care am depus-o pentru a solicita o întărire a reglementărilor pentru protecția rechinilor. Această specie fragilă, ca multe altele, este supusă unui adevărat masacru în mare, ca urmare a unor practici de tăiere a ripioarelor în engleză finning, și apoi se aruncă carcasele mutilate înapoi în mare. Vă mulțumesc pentru că ați semnat număr mare această declarație, care este un semnal puternic transmis comisiei pentru a întări reglementările de protecție acestei specii. Mulțumesc! Grazie. Passiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Trecem la sesiunea de vot. Va fi uh, un vot lung. Vă rog să vă mențineți concentrarea. Avem procedura simplă.